grupul conservatorilor și reformiștilor o listă de numiri în comisii care va fi anexată procesului verbal. Dacă nu vor exista remarci, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Următoarea ședință va avea loc mâine de la 9 la 13 și de la 15 la 17. Ordinea de zi a fost publicată pe, parlament, pe site-ul Parlamentului și ședința noastră se încheie.